se suspendă și estimate, estimați colegi, sesiunea următoare a noastră va avea loc mâine, 13 decembrie, de la, la ora 9 la ora 14 și de la 15 la 20 și după aceea de la 21 până la ora 24. Ordinea de zi uh, a fost publicată și este disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului. Se suspendă ședința și Vă urez noapte bună tuturor!